Bonjour, je vous propose de... Bună ziua. Vă propun să începem ședința. Chiar dacă nu am acest uh, mandat, îmi cer scuze în numele primăriei uh, Bruxelles pentru această zi de primăvară în care nu avem chiar atât de mult soare, dar în orice caz, vremea se va îmbunătăți. Să vedem cu ce ne ocupăm astăzi. Din nefericire, Marita nu ne se poate alătura astăzi, pentru că deocamdată doamna Ulfskog se află la summitul social tripartit. Interpretarea este disponibilă în toate limbile, mai puțin croată. Procesele verbale din 21-22 februarie și 26-27 februarie se află în dosarele noastre și presupun că nu sunt obiecții, deci le putem adopta. În ceea ce urmează am să-i dau uh, cuvântul și lui Agnes și lui Elizabeth, care au lucrat foarte mult câteva seri și ne vor spune ce s-a întâmplat la cel de-al optulea trilog pe tema detașării lucrătorilor. Vă rog să ne faceți o scurtă sinteză a elementelor pe care le-ați dezbătut la cele trei locuri. Doamna Moran Șartie, mulțumesc, domnule președinte. Am să încep eu. A avut loc, deci, al optulea trilog. Cum s-au desfășurat negocierile? Robert ne-a însoțit și ne-a ajutat. În primul și în primul rând, Am ajuns la un acord colectiv global cu privire la articolele pe care lucraserăm împreună cu Consiliul. Aceasta a fost o primă etapă, acum 13-15 uh, zile, iar luni seara. Pe de o parte am consolidat acordul pe fiecare articol, iar pe de altă parte pe fiecare considerent. Așadar, luni seara la 20.45, alături de draga mea Agnes, putem spune că am consolidat și am finalizat negocierile cu Consiliul. Consiliul, îmi cer scuze. Deci am consolidat și am terminat. Pentru că, într-adevăr, am intrat în toate detaliile, iar acum vom avea în sfârșit un text definitiv. El încă nu este disponibil, dar vi-l vom transmite din momentul în care va fi posibil. Negocierea. În primul rând, cu privire la durata, acesta este un punct extrem de important. Cu privire la durata, deci, am ajuns la un acord cu privire la 12 luni plus 6 cu notificare din partea firmei la adresa statului primitor. Un al doilea punct foarte important Țineți minte din mandatul nostru de negociere că aveam o, un temei juridic dublu, în așa fel încât să avem uh, și protecția lucrătorilor pe de parte și să și sprijinim piața internă pe de altă parte. Ambele trebuie să fie incluse în această directivă. Agnes va intra mai în detaliu pe această temă. Așadar, este vorba de o extindere a temeiului juridic și avem acest lucru într-un articol. Consiliul ar fi preferat această extindere a temeiului juridic să se realizeze prin un considerent, dar, iată, avem aici două femei foarte încăpățânate pe post de negociatoare și am reușit să obținem extinderea temeiului juridic într-un articol. De aceea, totul va fi mult mai clar dacă se ajunge la un moment dat într-un tribunal. E chiar articolul 1. În al treilea rând, remunerația. Am rămas pe poziția noastră, o poziție comună. Remunerația este salariul minim din statul primitor, plus bonusurile conexe, în așa fel încât să existe o identitate salarială între lucrătorii din țara primitoare și lucrătorii detașați în acea țară. Muncă egală, salariu egal. Acesta a fost principiul, deci în același loc de muncă. În ceea ce privește indemnizațiile, Au fost făcute mai multe comentarii. În funcție de țară, indemnizațiile pot fi plătite de țara origine, de țara primitoare, țara gazdă și așa mai departe. Însă noi ce am făcut? Am făcut în așa fel încât suma indemnizațiilor, suma brută, să fie identică atât pentru lucrătorii detașați, cât și pentru lucrătorii din țara gazdă. Agnes se va referi la acordurile colective și, dacă îmi permite, am să mă mai concentrez pe două aspecte foarte importante pentru care am luptat ca niște leoaice. Termenele de punere în aplicare și termenele de transpunere în legislația națională. În textul Consiliului, nu știu dacă țineți minte, termenele de transpunere erau de trei ani niciun stat membru nu avea voie să transpună înainte de acest prag de trei ani, iar termenul de punere în aplicare era de patru ani. Eu am dorit să respectăm cu fermitate mandatul pe care l-am primit noi. Doi ani transpunere, doi ani punere în aplicare, în așa fel încât să putem uh, respecta eforturile legislative de la nivel european. Consiliul a acceptat linia noastră. Doi ani transpunere, doi ani punere în aplicare. În ultimul rând, am reușit să corectăm un aspect foarte important, care era extrem de important pentru prietenii noștri spanioli și portughezi. E vorba de transporturi. În ceea ce privește transporturile și ținând cont de eforturile actuale din Lex Specialis, directiva din 96, nemodificată, se va aplica până în momentul în care se aplică Lex Specialis. Consiliul strecurase o greșeală în um, octombrie, s-a referit atunci la intrarea în vigoare, deci spunea că directiva din 96 se, se va aplica până în intrarea în vigoare a lex specialist, dar intrarea în vigoare a lex specialist este înainte de intrarea de punere în aplicare. Și atunci ar fi fost doar de trei regimuri diferite. Directiva din 96 până la intrarea în vigoare, directiva din 96 revizuită între intrarea în vigoare și punerea în aplicare și apoi după lex specialist. Deci ar fi fost un sistem extrem de dificil de gestionat pentru toate statele membre. Ar fi trebuit să schimbe de trei ori regimul. Prin urmare, noi am reușit să corectăm această neregularitate. Punerea în aplicare să fie semnalul corespunzător pentru lex specialist. Și acum aș dori să îi spun câteva cuvinte și lui Agnes. Nu este deloc ușor să particip la negocieri pe un text atât de complex, care este tehnic, reprezintă interese diverse, dar eu și cu Agnes ne-am coroborat eforturile în așa fel încât să existe un echilibru între statele membre din estul și vestul Europei, să nu fie o competiție unii împotriva altora. Am încercat să ținem seama de cerințele tuturor, să nu creăm falii între aceste state. Alături de Agnes, de asemenea, am încercat să realizăm un echilibru între interesul întreprinderilor și respectul drepturilor, respectarea drepturilor lucrătorilor. Deci am încercat cu adevărat să integrăm toate aceste concepte în textul nostru. Am lucrat foarte bine împreună. Când a fost nevoie să avem uh, o atitudine foarte intransigentă față de Consiliu. Am reușit să o facem. Am reușit să obținem punctele esențiale pe care și le dorea Parlamentul. De aceea aș dori să-i mulțumesc foarte mult lui Agnes pentru felul în care am lucrat împreună. Foarte rar, doi raportori din două grupuri politice diferite muncesc atât de bine umăr la umăr. Dar în același timp trebuie să le mulțumesc tuturor raportorilor din Umbra care au fost prezenți și care ne-au ajutat foarte mult. Ei ne-au permis să cerem pauze, negociere, în așa fel încât să ne consultăm cu raportorii din umbră ca să avem acordul lor, în așa fel încât negocierile să se desfășoare cât mai bine. Deci, domnule președinte, cred cu tărie că am avut echipă foarte bună. Și când zic echipă bună, nu mă refer doar la mine și la Agnes, ci și la toți ceilalți colegi din celelalte state membre. Doresc să avem o majoritate foarte frumoasă în Parlament, în așa fel încât să mergem înainte cu acest text, pentru că este un, o piatră de temelie a Europei Sociale. Mulțumesc. Doamna Iongerius. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici. Este un pas uh, intermediar foarte important, cel pe care l-am realizat lunea aceasta. Și eu le mulțumesc uh, lui Elizabeth, raportorului în umbră, dar și secretariatului, pentru că secretariatul ne-a ajutat foarte mult. Apoi mulțumesc și serviciului juridic și le mulțumesc tuturor asistenților noștri. Noi două și uh, raportorii în umbră, dar și președinția bulgară, a trebuit să facem eforturi ca să... Va, vom trebui să facem eforturi ca să creștem sprijinul pentru rezultatul la care am ajuns luni. Dacă am înțeles bine, astăzi va avea loc o sesiune de informare la Coreper și dacă totul merge bine, Coreper va transmite o scrisoare, ne va transmite o scrisoare după ședința de pe 11 aprilie. și ulterior vom putea face ultimii pași necesari pentru acest dosar. Am învățat foarte multe în decursul acestui proces și sunt foarte recunoscătoare. Întotdeauna este foarte bine să spui, când ai 57 de ani, că ai învățat foarte multe lucruri. De asemenea, cred că am făcut ceva care chiar a meritat, care chiar merită pentru muncitorii și europeni și pentru companiile europene. Pentru că adică aceasta este partea pentru care sunt cel mai recunoscătoare. După cum a spus Elizabeth, am operat niște modificări în acordul politic cu privire la alocații. Am încercat de asemenea să obținem uh, sprijinul Cehiei și Slovaciei de la Consiliu. Este foarte important pentru că acest acord merită un sprijin foarte larg. Acesta este motivul pentru care nu ne-am uh, lipit cu încăpățânare de fiecare cuvințel din ceea ce ne doream. Dar luni seara am încercat să vedem cum putem ajunge la un compromis în așa fel încât să ținem seama de îngrijorările fiecărui stat membru. De aceea, pe tema alocațiilor, ne-am uh, concentrat foarte mult să vedem ce se face pentru rambursarea cheltuielilor și mai departe. Ne-am uh, concentrat de asemenea și pe transport am corectat într-adevăr o eroare care a survenit anterior la nivelul Consiliului. A fost foarte important uh, corecția aceasta în domeniul transportului ca să obținem uh, sprijinul portughezilor. Încă un lucru pe care vreau să-l subliniez este că muncitorii de transport nu sunt uh, fără de protecție până în momentul în care se aprobă lex specialis. Deci, în mod foarte clar, directiva din 96 încă se aplică pentru lucrătorii în domeniul transporturilor. Să fie clar. Și am vorbit despre punerea aplicare a acestor reguli care există deja și contăm pe statele membre pentru perioada inter- interimară, în așa fel încât să continue să pună în aplicare regulile din 96 pentru sectorul transportului. La cererea Suediei, la cererea părților interesate suedeze, am introdus câteva aspecte de clarificare în ceea ce privește acordurile colective, în așa fel încât să fie absolut clar că în momentul în care discutăm despre acorduri co- colective, e vorba fie de statele membre care declară anumite acordul corective universal aplicabile. Deci am extins domeniul de aplicare, nu doar universal aplicabil să fie aici, ci și să fie vorba și despre acordurile colective regionale sau locale. De asemenea, am clarificat că dacă un anumit stat membru, de exemplu stat membru nordic, nu guvernul, ci alți parteneri sociali ghidează aceste acorduri colective, atunci și această situație este bună pentru scopurile articolului respectiv. Am făcut câteva schimbări în ceea ce privește subcontractarea. În considerente, ne-am referit la directiva privind punerea în aplicare, care are reguli extrem de stricte, care vizează subcontractarea și răspunderea în acest caz. Per total, este un foarte mare pas înainte. Principiul pe care ne-am bazat este mm, plată egală pentru muncă egală în același loc de muncă. De asemenea, este un pas important înainte, pentru că, așa cum a spus Elizabeth, am echilibrat foarte bine interesele angajaților și angajatorilor, interesele statelor membre, interesele diverselor uh, grupuri și în același timp am reușit să înregistrăm progrese. Am reușit să adoptăm reguli clare și aplicabile într-o etapă mai târzie, deci mai încolo, poate în mai, vom vota în comisie după ce vom avea și scrisoarea de la Coreper, însă voi folosi timpul de până atunci pentru a convinge cât mai mulți colegi să voteze pentru acest progres obținut, pentru că lucrătorii și companiile din Europa merită acest progres. Merci en tous les cas pour, euh, pour l'information et pour le travail qui a, qui a été fait. Mulțumim uh, pentru informații și pentru munca depusă. Este clar că noi vom, uh, ne vom poziționa la finalul lui aprilie, începutul lui mai, în funcție de textul final. Bănuiesc că sunteți la dispoziția celor care ar avea nevoie de informații suplimentare, astfel încât să ne putem pronunța. În plen, ev, Eventual uh, se va ajunge în iunie. Mulțumesc! Eu vă propun să trecem la următorul punct privind orientările referitoare la politica de ocupare în statele membre. Un document, un document privind promovarea ocupării. Îi dau cuvântul uh, domnului Mitrofanus imediat domnule Calve Chambon. Da, aș avea o întrebare. Președintele, am, a, prefer să încheiem a, uh, subiectul. Știu că dacă deschidem acum dezbaterea, vor dori mai mulți a, uh, să se exprime și nu vom reuși să ne respectăm a, uh, timpul. Doamna Moran Chartier, Anies și cu mine, suntem la dispoziția dumneavoastră individual, în fața grupului politic, în fața grupurilor de lucru și așa mai departe, pentru a ne explica munca. Am să vă... Asta pentru a vă răspunde la întrebarea pe care nu ați apucat să mi-o adresați. Dra- Stimate domnule președinte, dragi colegi, câteva detalii tehnice întâi. Dacă consultați baza de date a Parlamentului European, s-ar putea să, s-ar putea să găsiți uh, textul inițial al acestui raport și raportor este doamna Azdanoca. Ea a părăsit Parlamentul European în urmă cu trei uh, săptămâni și eu o înlocuiesc. Deci este uh, o moștenire, să spun așa, continui munca dumneai ei. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru uh, discuțiile foarte constructive de la reuniunea de ieri. Chiar am încercat să ținem cont de toate comentariile, obiecțiile și opiniile uh, exprimate de toți colegii din majoritatea grupurilor politice. Acest raport nu este unul obișnuit. Este unul special. În urmă cu două săptămâni am primit un mesaj foarte clar din partea Consiliului a președinției bulgare că de data aceasta raportul nostru, după ce va fi adoptat de Parlament, va fi luat, ar putea fi luat în considerare de Consiliu. Deci ar fi un mare pas înainte, nu numai pentru noi, ci pentru întregul Parlament European. Ce se va întâmpla în următoarele săptămâni? Sper că vom uh, reuși să accelerăm uh, procesul pentru acest raport. Ieri uh, am ajuns la compromisuri foarte constructive, fructoase și noul tabel cu amendamentele modificate. A fost uh, trimis uh, ieri seară tuturor raportorilor din umbră. Eu uh, sper că acest raport să poată fi votat cel târziu la mini-sesiunea din mai. Însă, pentru a obține asta, trebuie să schimbăm și uh, calendarul de vot în comisia noastră. Inițial era prevăzut 25 sau 26 aprilie, însă sper că vom fi pregătiți să votăm mai devreme, pe 27 martie. Și, bineînțeles, uh, ascultăm, uh, vom asculta cu atenție comentariile colegilor din celelalte grupuri, vom ține cont de pozițiile exprimate. Eu uh, cred că vor fi foarte puține amendamente de votat în uh, plen și noi vom face tot ce vom putea pentru a formula compromisuri între toate grupurile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Plura, în numele PP. Mulțumesc, doamne, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După cum uh, s-a spus deja, ieri la reuniunea raportorilor din umbră, colegul Mitrofanov a propus să ne accelerăm uh, uh procedura la acest uh, dosar. Noi suntem pentru această idee. În ceea ce privește amendamentele, îi mulțumesc um, colegului raportor pentru faptul că a preluat cu atât angajament uh, activita- um, dosarul doamnei uh, Zdanoca. Colegii au depus câteva amendamente care completează bine acest raport. Mă bucur că Atât amendamentele mele cât și cele ale colegilor au fost luate în considerare. Noua versiune a propunerilor de compromis reflectă discuția, prima rundă de discuții foarte bine. Am mai avea câteva întrebări și câteva elemente. Mă bucur că, de exemplu, se vorbește despre promovarea antreprenoriatului, precum și a IMM-urilor. Însă, ne-am dori, de asemenea, să se țină cont de amendamentele lui Adam Coșa. Este vorba despre consultările sociale care ar trebui să fie efectuate de fiecare dată. Pentru că, de cele mai multe ori, au loc prea târziu, nu pot uh, fi contactați toți cei interesați, consultările durează prea puțin. Asta a fost în ceea ce privește compromisul 18. Aș vrea să spun că partenerii sociali nu sunt numai sindicate, există și multe alte organizații importante de care trebuie să se țină cont. Iar în ceea ce privește amendamentul 5, sper că se ține cont de pactul de stabilitate, deoarece acesta este un instrument uh, important în uh, gestionarea economică. <clears throat> Mulți au făcut referire și la uh, echilibrul între viața profesională și cea privată. Cred că um, propunerile precum tipurile de angajare flexibile sunt în beneficiul atât al angajatorului cât și al angajatului. În calitate de raportor din umbră pentru, un dosar, pentru acest dosar, aș vrea să o fac în așa fel încât uh, dosarul să fie trimis uh, către Consiliu cât se poate de repede pentru ca Um, poziția noastră să fie luată în considerare. Deci dacă se poate, aș vrea să ajungem la, la un consens uh, până la finalul acestei săptămâni. Asta ne-ar permite să votăm pe 27 martie. Dacă nu se întâmplă acest uh, lucru, eu aș propune să existe, să se organizeze o ședință extraordinară a Comisiei la Strasburg. Mulțumim! Domnul <laughs> Sorry. <laughs> I start again. Äh, ich möchte mich als allererstes äh, bei Herrn Mitrofanos äh, bedanken für die... Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru mm, modul foarte rapid în care s-a adaptat la acest uh, și-a și -a asumat acest dosar. Cred că semnalul uh, pe care îl transmite și anume de a accelera um, procesul pentru a putea contribui la luarea de decizie a Consiliului este unul bun, îl susținem și noi. <clears throat> Cu cât mai repede adop- putem adopta acest raport, cu atât mai mare este uh, și probabilitatea ca Consiliul să țină cont de el. Totuși, consider că este necesar să analizăm îndeaproape acest text înainte să-l adoptăm. Noi tocmai asta facem. Am planificat uh, și o nouă ședință. Este important ca cele 20 de principii de bază al dreptului social să fie prevăzute. De asemenea, este importantă consolidarea referirei la garanția pentru tineri, este important ca tinerii să aibă șanse și oportunități. Cred că raportul actual conține unele compromisuri între grupuri pe care le putem susține, însă am vrea să mai facem unele clarificări și ajustări pe aici, pe acolo. De exemplu, și în ceea ce privește un sistem european de calificări sau orientările pentru politica de pensionare în statele membre. Și acestea sunt foarte importante. astfel încât de la tineri până la pensie să avem un cadru um, adecvat. Mulțumesc. În numele CR nu văd pe nimeni. Alde, nici din partea lor nu văd. Nici din partea GUE. Doamna Agea, dumneavoastră urmați. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegului Mitrofanov pentru această propunere. Deficitul democratic uh, cu care ne confruntăm de mai mulți ani este, se regăsește tocmai în acest uh, document. Am senzația că Consiliul nu este pe aceeași lungime de undă cu noi cu acest document. Cred că trebuie să ne așteptăm la dificultăți în finalizarea acestei propuneri. Această propunere reflectă nevoile și dorințele uh, cetățenilor europeni. Acesta este rolul nostru în Parlamentul European, să ne asigurăm că exprimăm cerințele cetățenilor. Sper că vom ajunge cât se poate de repede la compromisuri. Acesta este obiectivul nostru. În ceea ce privește prioritățile noastre, în calitate de raportor pentru acest raport în ultimii ani, de mai multe ori am subliniat nevoia de a depăși um, problema sărăciei, de a aborda și a depăși problema sărăciei în toate formele sale. Este din ce în ce mai îngrijorător numărul de lucrători săraci în Europa. Persoane care, deci, au un loc de muncă și totuși sunt, uh, riscă să fie excluse sau să um, ajung în situații de sărăcie. Avem nevoie de politici de ocupare care să garanteze un salariu decent. Unele dintre documentele pe care le avem, documentele obligatorii, pactul de stabilitate și creștere, de exemplu, sau regulile pentru buget, ei bine, uh, impun o, această stabilitate forțată, dar care împiedică crearea de locuri de muncă de calitate. S-ar putea crea astfel de locuri de muncă prin politici economice mai expansioniste, prin investiții. Fără asta nu se poate elimina sărăcia. De asemenea, trebuie să transferăm povara fiscală de pe uh, umerii IMM-urilor. Dacă se dorește crearea de locuri de muncă, trebuie să ne asigurăm că statele membre pot face asta. Comisia a propus o perioadă de tranziție, tranziție care ar include și energiile regenerabile. Deci o tranziție către noi tipuri de taxare. am putea uh, impune, de exemplu, taxe uh, asupra carburanților uh, fosili pentru a degreva IMM-urile. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru tineri și pentru șomerii pe termen lung. Tinerii trebuie să primească formare care să fie adaptată la schimbările structurale um, de pe piața muncii și șomerii pe termen lung au și ei nevoie de formare care să le permită să um, beneficieze, să, să profite și să capitalizeze competențele pe care le-au uh, acumulat uh, de-a lungul anilor. Deci, încă o dată, accentul trebuie pus pe formare și trebuie să ne asigurăm că putem aborda unele dintre provocările din ce în ce mai vizibile ce vin cu schimbările de pe piața forței de muncă schimbări ce se accelerează odată cu digitalizarea, robotizarea, automatizarea uh, unor activități. Trebuie de asemenea să combatem discriminarea și să promovăm măsuri pentru a uh, se crea un echilibru mai bun între viața privată și cea profesională au loc enorme schimbări în lumea muncii și trebuie să ne asigurăm că avem sisteme sociale eficiente care să ne permită să corectăm unele dintre distorsiunile ce apar. Deci servicii sociale, educație pentru copii și pentru tineri și sisteme sociale solide pentru a permite oamenilor un echilibru între viața privată și profesională. Trebuie de asemenea să promovăm noi uh, tipuri de lucru uh, la distanță, uh, să acompaniem companiile astfel încât noile tipuri de lucru să nu devină noi tipuri de abuz. Și trebuie să ne asigurăm că lucrătorii au posibilitatea de a-și influența modul de ocupare. Încă un element foarte important este că acum avem un obiectiv și anume să uh, creștem vârsta de pensionare. Trebuie să oferim oamenilor posibilitatea de a-și planifica o carieră, promovând în același timp transferul generațional. Trebuie să le dăm oamenilor opțiuni astfel încât uh, să putem face față la nivel european evoluției demografice. S-a vorbit mult despre creșterea vârstei de pensionare, însă ce trebuie să facem este să ne asigurăm că cei din grupuri de risc sunt protejați. Mulțumim! Dominic Marta. Mulțumesc. După pledoaria doamnei Agea, Uh, aș vrea să spun că noi am depus 14 uh, amendamente pe care sper că le veți primi, ca de obicei, uh, cu cele mai bune sentimente. În fiecare an folosim aceleași cuvinte, aceleași instrumente, aceleași lucruri pentru a a, a, a obține același rezultat până la urmă, sărăcia se răspândește în Uniunea Europeană. Eu nu sunt uh, entuziast ca dumneavoastră, sunt foarte sceptic pentru că mă uit la rezultate și ele sunt proaste. Mulțumesc. Scurt și cuprinzător. Mulțumesc, spune domnul președinte, nici n-am avut timp să iau o gură de apă. Am să dau cuvântul uh, domnului Cesnovar de la DG Employment. Thank you, Chair, for... Mulțumesc, domnule președinte, că ne dați cuvântul celor de la Comisie. Salutăm cele peste 100 de amendamente ale membrilor Comisiei și așteptăm cu interes să vedem dacă într-adevăr votați săptămâna viitoare, ceea ce ar putea accelera procesul și ar fi binevenit și de Consiliu. Mulțumesc. Ok, Bun, vă mulțumesc. Așadar, planificarea am prevăzut 25-26 aprilie. Am văzut că s-ar putea să ajungă pe 27 martie și la plenara din mai. a doua plenară din mai. Trecem la punctul următor, o prezentare a unui studiu cu privire la tehnologiile de asistență pentru handicapați. Ați avut sau veți primi diverse documente legate de acest studiu, documente importante și detaliate. Și o să-i dau cuvântul domnului Adam Coză timp de două sau trei minute. Avem uh, o anumită flexibilitate. Kedves kollégák, az Európai Parlament foglalkoztatás és szociális szakbizottság. Domnule președinte, dragi colegi, comisia noastră se ocupă de subiecte importante pentru persoanele cu dizabilități. În 2015 am uh, propus ca STOA să uh, lucreze la un studiu științific. Cum funcționează asistența oferită de tehnologie pentru uh, persoanele cu dizabilități? Mă refer mai ales la persoane nevăzătoare, surdomute sau persoane cu dizabilități neurologice. Eu cred că aceste tehnologii vor juca un rol foarte important uh, și vor ne vor influența viața de zi cu zi. Trebuie să vedem cum ne vor influența viața aceste tehnologii și care vor fi consecințele. în cazul în care se răspândesc aceste tehnologii. Ele probabil vor uh, afecta uh, societatea noastră pe termen lung, probabil uneori și cu efecte neprevăzute. Este important acest lucru pentru Parlamentul nostru. Cum se va ține cont de, sau cum, cum vom integra aceste tehnologii? Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de Carta Europeană în acest sens. Și trebuie să uh, extindem nivelul de accesibilitate. Avem o perspectivă medicală și una din perspectiva ocupării. E important cum, ce fel de perspectivă folosim pentru viitor. E important cum uh, abordăm noile tehnologii. E important să avem o bună abordare. Este vorba de chestiuni etice, uh, juridice și sociale și toate acestea trebuie să-și găsească un răspuns. Și în toată această perioadă, tehnologia evoluează cu pași repezi. Iar uh, viteza adoptării de legislație nu poate decât să rămână în urmă față de evoluția tehnologiei. Am așteptat uh, rezumatul uh, experților care au efectuat acest studiu și am să vă rog, dragi colegi, să citiți acest studiu sau cel puțin uh, rezumatul sau pentru că este plin de informații utile. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Urmează doamna Maria Iomaia, care va da elemente suplimentare. Studiul e colosal uh, în materie de cantitate, dar uh, vă acord cel mult 10 minute. Deci vă rog să concentrați intervenția. Mulțumesc, domnule președinte. Am efectuat o analiză cu privire la situația actuală și viitoarele evoluții în ce privește nevoile și situația persoanelor cu dizabilități și tehnologii de asistare. Am abordat trei dizabilități, probleme de vedere, probleme de auz și autism. Ne-am concentrat și pe trei domenii, societate, educație și locuri de muncă. Azi aș vrea să mă refer la unele dintre rezultatele proiectului care se legă de muncă și de ocupare. În cursul proiectului am efectuat uh, un chestionar online care a fost distribuit în întreaga Europa. I-am întrebat pe participanți dacă în prezent utilizează astfel de tehnologii de asistență pentru a face față problemelor sau dizabilităților. Rezultatele au arătat uh, o rată înaltă pozitivă de răspuns la toate cele trei dizabilitățile. I-am întrebat concret în ce domeniu tehnologiile de asistență sunt importante pentru a le da sprijin. După cum vedeți pe graficul de pe ecran, fiecare s-a concentrat pe o dizabilitate în Institutul Cotezănă, că școala și munca au fost identificate ca fiind principalele domenii. Aceste rezultate au consolidat importanța acestor tehnologii de asistență în a sprijini persoanele cu dizabilități, mai ales în domeniul educației și al uh, muncii. I-am rugat să dați și exemple de tehnologii de asistență care ar putea fi folosite la locul de muncă. Răspunsurile uh, um, au fost în funcție de dizabilitate, dar exemplele oferite au inclus dispozitive medicale, dar și tehnologii uh, clasice. De exemplu, tehnologii de comunicare, de informatică, ecrane, de mărire, pentru nevăzători sau persoanele cu probleme de vedere. În ce privește problemele de auz, participanții s-au referit la tehnologii bazate pe text, pe videoconferințe, apeluri video, traducere a cuvintelor vorbite în limbajul semnelor sau în texte. Utilizarea de tehnologie emergente a fost și ea sugerată și s-au dat exemple la trei dezabilități, de exemplu, realitate intensificată, realitate virtuală pentru autism, pentru a sprijini interacțiunea socială la locul de muncă și, după cum vedem în citatul următor, ca un joc video, a spus un expert. Poți să-ți începi ziua, te duci la birou sau laborator, spui până dimineața colegilor, poți să simulezi sarcina de la serviciu și astfel poți să te pregătești pentru momentul în care te întâlnești cu colegii în carne și oase pentru interacțiunea socială e foarte dificilă. În cursul interviurilor pe care le-am desfășurat, un aspect care a fost subliniat a fost Reasonable Accommodation, introdus de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, menționată ca punct important de intrare pentru tehnologie de asistență în ce privește și locul de muncă sau ocuparea forței de muncă. Sunt uh, multe astfel de adaptări simple care se pot face la locul de muncă, a spus unii dintre experții din studiul nostru. De exemplu, dacă ne gândim la autism, măsuri sociale cum ar fi sisteme de mentorat sau antrenor la locul de muncă pot fi avute în vedere. Și modul în care mediul de lucru ca atare e proiectat ar trebui să se țină cont de aceste aspecte. Persoane cu autism pot fi hipersensibile la lumină și la sunet iluminatul trebuie adaptat sau o sală mai liniștită trebuie pusă deoparte cu o puțină interacțiune cu altă persoană. Cu toate acestea, realitatea ne-a arătat altceva decât rezultatele proiectului. Rezultatele au arătat că în continuare există discriminare față de persoanele cu dizabilități, care începe încă din faza de recrutare. E și o lipsă de cunoștințe din partea companiilor în legătură cu modul în care se dea o astfel de adaptare sau acomodare rezonabilă. Companiile se gândesc la povară și la costuri pentru a angaja persoane cu dizabilități și până la urmă e un impact limitat al sancțiunilor pentru companii când nu angajează oameni cu disabilități. În general, e o lipsă de cunoștințe cu privire la persoane cu dizabilități și muncă. Acesta e valabil pentru companii, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Ultimul aspect pe care aș vrea să mă concentrez se referă la anumite lipsuri în sistemul de învățământ. Un bun sistem de învățământ, în general, e privit ca o condiție prealabilă pentru includerea persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă. Cu toate acestea, după cum citim în acest citat de la unul dintre interviuri, din partea unei dintre experți, dacă persoanele cu dizabilități n-au putut să participe la procesul de învățământ în același fel ca și un copil care nu are dizabilități din cauza lipsei de adaptare, inclusiv din partea tehnologiilor, atunci rezultatul final este că persoana cu un nivel uh, mai redus de educație și abilități va avea mai multe dificultăți să-și găsească un loc de muncă. Nu din cauza dizabilității, ci în special din cauza nivelului inferior de educație și formare. În încheiere și concluzii, va atrag atenția asupra următoarelor aspecte. Important să se pună în practică această convenție ONU pentru a asigura că, într-adevăr, e tradusă în reglementări în fiecare stat, evaluare și uh, să se aplice sancțiuni pentru cei care nu respectă dispozițiile respective. De asemenea, uh, trebuie să fie opțiuni tehnologice conectate la sfera socială, ceea ce implică nu doar nevoia de proiectare universală a tehnologiilor de asistență, ci și tehnologii care să fie dezvoltate având în, în centru pe utilizator. Viitoarele evoluții tehnologice să fie nu doar pe noi dispozitive, ci și pe o implementare îmbunătățită la cele deja existente. Astfel, nevoia unei evaluări a dispozitivelor deja existente și aplicațiilor, ca și nevoia de conexiune îmbunătățită între tehnologie și servicii pentru a încuraja educația, cunoștințe cu privire la modul în care se utilizează tehnologia pentru a îmbunătăți propria bază de cunoștințe e considerată factor important de ocupabilitate pentru persoane cu dizabilități, astfel nevoia de formare a celor cu dizabilități în legătură cu disponibilitatea, rolul și utilizarea acestor tehnologii de asistență. În plus, și nevoia de formare a profesioniștilor în servicii publice, profesori, ingineri, arhitecți, forțe polițienești. Curicula trebuie să includă materii, cum să abordezi o persoană cu dizabilități, cum să înțelegi nevoile și cum să îi dai sprijin în legătură cu acestea și apariția de noi profesii, cum ar fi specialist în tehnologii de asistență, care are rolul de a consilia cele mai bune soluții în ce privește tehnologii de asistență pentru utilizator. În fine, dar nu și mai puțin important, desigur, sprijin pentru ocupare în câmpul muncii, tehnologii de asistență pentru o piață a muncii prietenoasă față de dizabilități, care trebuie să fie sprijinită mai mult, adică cartografierea tehnologiilor existente de asistență Mărirea accesibilității acestora trebuie să fie încurajate. După cum s-a mai spus, continuă să fie o mare lipsă de informații în ce privește tehnologiile de asistență și ocuparea forței de muncă. Aici, tehnologiile de asistență, specialistul în acest domeniu ar putea să joace un rol consiliindu-l pe angajator în legătură cu modul în care să realizeze nu o adaptare rezonabilă, ci bună pentru cei cu dizabilități, să dea mai multe informații și orientare pentru angajatori, ca și acces mai ușor la finanțare pentru dobândirea acestor tehnologii de asistență. Din păcate, mari bariere în atitudini continuă să se manifestă în societate față de persoane cu dizabilități și aici legislația nu poate să joace un rol direct. Prin urmare, E nevoie de sensibilizare în legătură cu dizabilități în general și relația cu locul de muncă și cu ocuparea forței de muncă pentru a atenua stigmatizarea și a promova acceptarea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Mielis Chiricos, analist la STUA. Mulțumesc, domnule președinte. În baza studiului care a fost efectuat, ne-am ocupat de diverse reflexii cu privire la rolul acestor tehnologii de asistență în contextul legislației europene. Această parte a studiului s-a efectuat în interiorul organizației noastre. În esență, ce am identificat ca fiind principalele provocări legale când încercăm să legiferăm sau să examinăm tehnologie de asistență din perspectiva reglementărilor, în primul rând, cum să facem să corespundă dizabilitatea cu spectrul de competențele Uniunii Europene. Dizabilitatea fiind un concept orizontal. Nu corespunde foarte bine actualei alocări de competențe între Uniunea Europeană și statele membre. În doilea rând, am identificat o fragmentare de reglementare în ce privește cerințele de accesibilitate în întreaga Europa. 21 din 28 de state membre impun restricții în continuare cu privire la exercitarea de plină a capacității legale în uh, continent. În al treilea rând, o problemă majoră sau provocare legală e lipsa de definiție acceptată orizontal cu privire la dizabilitate în cadrul european avem diverse definiții în diverse acte din legislația secundară, dar ne lipsește o definiție orizontală acceptată. Răspunderea pentru pagubele provocate de tehnologiile de asistență autonome prin metodologii de învățare automată și pot pune riscuri utilizatorului sau terțelor părți. Această schemă de răspundere e în examinare, dacă trebuie ajustată la realitatea acestor AT-uri autonome, probleme de protecție a datelor și viață privată pentru tehnologii de asistență care devin autonome și tind să genereze, să culeagă volume mari de date care se leagă de viața personală și domestică a persoanelor cu dizabilități sau care folosesc tehnologie de asistență, lipsa de dispoziții în directivele europene privind tratamentul legal care să interzică explicit discriminarea pe motiv de dizabilitate. Știu că e un punct în negociere în prezent la nivel european, dar deocamdată nu există astfel de dispoziții. Dincolo de provocările legale, am identificat și o serie de provocări etice care nu se leagă neapărat de cadrul legal, trec dincolo de el și se leagă în special de respectarea și protejarea principiilor fundamentale etice ale Uniunii Europene. Acestea sunt provocări care se leagă de autonomia personală. Tehnologiile de asistență pot submina autonomia personală autodeterminarea informațională și, de fapt, ar putea pune sus în întrebării independența și autonomia cuiva, generând noi forme de izolare și abandonare. Sunt probleme legate de delegarea controlului a puterilor decizionale către automat, responsabilitate, transparență, <clears throat> echitabilitate, dar și probleme care se leagă de accesibilitatea acestor tehnologii. O problemă majoră pe care am identificat-o a fost uh, costul, prețul acestor noi dispozitive. Cât de ușor e să ai acces la astfel de echipamente foarte costisitoare în cele 28 de state membre. O altă problemă etică se legă de posibila reducerea contactului uman odată ce intră tehnologia, îngrijitorul uman are un rol mai redus, distinția neclară între asistență și capacitare. Știm că tehnologiile, chiar și cele de asistență, au o tendință de a fi utilizate de către oameni, nu doar pentru a remedia un deficit, ci pentru a intensifica niște abilități, efectul de stigmatizare al utilizării acestor tehnologii, asta e deja bine cunoscut, dar și probleme legate de genul de îngrijire încearcă să dea societatea acestor oameni. Adică, cât de bine ar trebui să ne gândim la rolul uh, automatelor pentru a înlocui sau a însoți rolul uh, îngrijitorilor umani. cum avansăm, având în vedere volumul mare de provocări legale și etice cu care ne confruntăm în primul rând, o recomandare ar fi să asigurăm accesibilitatea ca obligație legată de drepturile omului. O altă ar fi să găsim căi inovatoare de a veghea ca tehnologia de asistență e la prețuri accesibile. Asta e o discuție care are loc în prezent și în legătură cu roboții și cum putem să ne asigurăm că roboții de îngrijire sau de ajutor pot fi cumpărați și utilizați de către cei care au nevoie cea mai mare, dar nu neapărat care au și <clears throat> capacitatea financiară de a-i obține. Introducerea unei abordări eh, privacy by design, după cum am spus, pentru provocările legale și în ce privește protecția datelor, trebuie să ne asigurăm cu orice tehnologie de acest gen ar trebui să fie proiectată având acest în principiu de bază călăuzitor de la bun început, de la bun început, după cum spuneam, să stabilim un proces de consimțământ în cunoștință de cauză corect și adaptat ca parte a abordării privacy by design, dar și ca parte a abordării de drepturile omului în tehnologie persoanele cu dizabilități ar trebui să continuă să aibă controlul ce privește utilizarea tehnologiei, observație care se face pur și simplu pentru că aceste tehnologii de asistență sau multe dintre ele au tendința să devină autonome și au acest potențial. În această privință ar trebui să ne asigurăm că elementul uman continuă să existe, că persoana rămâne principalul factor decizional, să dezvoltăm structuri de control etic Rolul comitetelor de etică în multe domenii e bine cunoscut, e mai puțin bine cunoscut în ce privește cadrul de dizabilități și utilizarea de tehnologii de asistență. În această privință trebuie să ne gândim dacă avem nevoie de astfel de structuri la acest nivel, stabilirea unei noi structuri de clasificare pentru tehnologiile de asistență. Uh, e un lucru de care se poate ține cont, dar de asemenea să ne asigurăm că îngrijirea umană nu e înlocuită cu totul ce există în majoritatea statelor membre ce privește îngrijirea umană, că rămâne, iar tehnologii de asistență se utilizează doar în scopuri suplimentare și să ne asigurăm că îngrijitorii umani, cei care au nevoie de tehnologii, sunt principalii beneficiari. O să mă opresc aici și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Ok, merci. Euh, Mulțumesc. Din partea PPE, nu-l văd nici pe domnul Caza, nici pe domnul Becker. Agnes Iongherius pentru Socialiști și Democrați. Agnes, te rog. Hai aici. Excuse me, thank you for... Îmi cer scuze. Mulțumesc pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Mulțumesc și pentru rapoarte. Încă nu am reușit să le parcurg în întregime, dar mă interesează foarte mult. Aveam câteva întrebări care se bazează pe ideea de relație de muncă în acest context. În prezentarea dumneavoastră v-ați referit la tehnologiile acestea care trebuie să fie uh, mai ieftine sau trebuie să joace un anumit rol. Când vine vorba de accesibilitatea prețului, credeți că în relația de muncă angajatorul ar trebui să plătească? Dacă asta credeți și dacă într-adevăr angajatorii trebuie să fie responsabili, atunci cum rămâne cu oamenii care încă nu au angajatori stabili, care încă sunt în educație, încă își caută un loc de muncă stabil. Deci situații în care nu există un angajator uh, ușor de definit și în aceste situații oare societatea ar trebui să aibă oarecare responsabilitate. În orice caz, chestiunile care țin de preț sunt centrale. Și cam în aceeași uh, idee, mai am o întrebare. Dacă, cu noile posibilități, accesarea unui loc de muncă este mai ușoară decât înainte, pentru că folosim noi tehnologii, în așa fel încât oamenii să participe la piața forței de muncă, atunci Dumneavoastră considerați că s-ar putea declanșa și o dezbatere despre responsabilitatea firmelor care nu angajează persoane cu dizabilități? Tocmai pentru că este mai ușor acum să angajezi astfel de persoane datorită existenței acestor tehnologii. În opinia dumneavoastră, ajungem așadar către o nouă discuție despre responsabilitatea firmelor de a angaja persoane cu dizabilități în anumite state membre, poate că există deja această dezbatere. Cum rămâne cu o posibilă cotă pentru astfel de persoane care să fie angajate? Mulțumesc. Pentru ECR, doamna Stephens. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să le mulțumesc celor doi vorbitori pentru contribuțiile lor foarte interesante. Nici eu nu am reușit să parcurg în întregime raportul. Aș dori să mă refer la provocările de natură etică și uh, legală. Aspectele pe care ați menționat dumneavoastră sunt foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește siguranța. Săptămâna aceasta am citit despre un accident care a avut loc cu o mașină autonomă. Situația este complet diferită acolo, bineînțeles, dar tot de uh, siguranță și de automate, de roboți, de mașini se leagă. Dacă analizăm aceste mașinării ca un fel de uh, tehnologie asistivă, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste forme de e, uh, tehnologie sunt sigure pentru persoanele care le utilizează, pentru că altfel lucrurile se pot înrăutăți. De asemenea, ați spus că persoane cu dizabilități trebuie să mențină control asupra acestor tehnologii asistive. Mi se pare un aspect foarte important. Este principala mea îngrijorare. Cine decide cu privire la utilizarea acestor tehnologii? Persoanele cu dizabilități însele sau persoanele dintr-un laborator de proiectare care se, gândește că, se gândesc că, iată, persoane cu dizabilități vor adora această caracteristică a dispozitivului nostru sau alta. Uh, este un argument foarte pertinent să mergem mai întâi la utilizatori. Ei trebuie să fie consultați. Pentru că altfel, dacă nu consultăm utilizatorii finali, societatea va considera că persoanele cu dizabilități ar trebui să poată folosi niște dispozitive care le sunt uh, destinate, că ar trebui să le dorească, dar ele nu sunt proiectate cu nevoile lor uh, în considerare. Deci trebuie să avem o abordare cât mai uh, clară, cât mai nuanțată, adică și să ținem seama de opiniile persoanelor cu dizabilități. Acele persoane trebuie să, fie par, trebuie să participe la procesul de proiectare al dispozitivelor și a tehnologiilor asist- de asistență. Să nu uităm că avem o responsabilitate socială aici. Nu putem pur și simplu să facem tehnologii și să spunem că gata, am rezolvat problema. Utilizarea tehnologiilor asisten de asistență în uh, gospodărie este foarte utilă, mai ales dacă persoanele vizate nu sunt atât de autonome din cauza dizabilității lor. Utilizarea acestor tehnologii asistive acasă nu ar trebui să fie însă uh, o scuză în așa fel încât să nu lucrăm la o mai bună includere a persoanelor respective în societate. Transportul în continuare trebuie să fie accesibil. Locurile de muncă în continuare trebuie să fie accesibile. Nu este suficient să ne concentrăm pe autonomia persoanelor cu dizabilități acasă la ele, în situații familiale. Nu, ele trebuie să poată fi uh, incluse și în societate. Poate că este chiar mai important să ne concentrăm pe includerea acestor persoane în societate, în afara gospodărilor lor, în uh, contexte de uh, loc de muncă, în contexte recreaționale și așa mai departe. Deci, tehnologia asistive sunt o soluție, dar nu unica soluție. În continuare, trebuie să continuăm să îmbunătățim atitudinea societății vis-a-vis -vis de persoane cu dizabilități și sunt complet de acord cu cele spuse de uh, vorbitorii noștri pe această temă. Iar în ceea ce privește protecția datelor, într-adevăr, persoanele cu disabilități însele trebuie să fie proprietarele propriilor date și ele trebuie să spună dacă doresc să își, împărte- să își partajeze datele. Nu trebuie să întrebăm un doctor sau un alt profesionist. Aceste categorii de persoane pot participa la discuție, dar persoanele cu dizabilități trebuie să rămână proprietarii datelor lor. să ne gândim la implicațiile asupra firmelor de asigurări. Nu știu sigur ceea ce ne vor avea ele. Aceasta este altă dezbatere. Trebuie să vedem care este rolul firmelor de asigurări și care este rolul statului în ceea ce privește plata acestor um, dispozitive. Iarăși revenim la chestiunea prețului. Nu cred că doar compania ar trebui să fie responsabile. E nevoie și de o participare a statului în așa fel încât să ne asigurăm că în așa fel încât uh, persoanele cu dizabilități să poată utiliza tehnologia asistive în viața lor de zi cu zi. Mulțumesc pentru FTD, nu văd pe nimeni. Nici uh, la GUE nu văd pe nimeni. Nici de la Verzi nu văd pe nimeni. Nici de la ALDE. Bun. Urmează de la ENF, domnul Dominic Martin. Văd că nu dorește să ia cuvântul. De aceea îi dau cuvântul acum domnului Fontenolis. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Fontulis. Astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindromul Down. Suntem conștienți de provocările și dificultățile cu care se confruntă persoanele cu diverse tipuri de dizabilități. Am citit studiul cu mare interes. El prezintă foarte multe sugestii. Nu știu ce se întâmplă în alte țări din Europa, dar pot să vă spun ce se întâmplă în Grecia. Avem nevoie de mai multe informații, e nevoie să educăm mai bine publicul cu privire la situația persoanelor cu dizabilități. În situație există o situație deosebită cu criza financiară, iar aceasta a afectat în mod negativ persoanele cu dizabilități. Școlile, locurile de muncă ale acestora au fost afectate. Aș dori să spun că nu avem nici măcar uh, materiale în școli, în așa fel încât să putem ajuca, a, ajuta persoanele cu dizabilități. Realitatea este foarte dură, vă mulțumesc. Mulțumesc. Poate domnul Criticos sau doamna Joao Maia doresc să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc pentru întrebările și comentariile foarte interesante și pentru faptul că ați uh, lăudat studiul nostru. Sunt mai multe aspecte care pot fi corelate în întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră. Prima întrebare se referea la cote. În anumite țări există astfel de cote. O parte a studiului s-a referit la aspectele de reglementare. Am analizat uh, situația actuală în Europa și am avut patru studii de caz. Am analizat patru țări, Germania, Ungaria, Portugalia și Suedia. Și sunt un pic uh, reprezentative aceste țări pentru diversele regiuni din Europa. Ce ne-am dat, de ce ne-am dat seama analizând aceste studii de caz? În ceea ce privește cotele, în anumite țări, cotele sunt deja obligatorii. Însă, de exemplu, în Germania, ele, sunt, ele se adresează organizațiilor publice și private, iar organizațiile care nu îndeplinesc aceste cote sunt uh, supuse anumitor penalități, anumitor uh, amenzi. Și în Portugalia există cote, dar ele sunt obligatorii doar pentru organizațiile publice. Deci e un pic dificil de răspuns. Deci există deja câteva aspecte pozitive, cotele, dar apoi uh, survine întrebarea cum sunt uh, supravegheate aceste cote. Din nefericire, nu există suficiente date, nu există suficienți indicatori pe această temă. Persoane cu dizabilități, respectiv relația lor cu locurile de muncă și așa mai departe. A fost o problemă cu care ne-am confruntat deseori în studiul nostru. Nu avem suficiente date. Bineînțeles, există și câteva exemple bune pe care le-am putut extrage din studiile noastre de caz în Portugalia, în Germania, iarăși, de exemplu, dacă angajatorii demonstrează faptul că au un efort real, pozitiv, în uh, a angaja astfel de persoane și în a adapta locurile de muncă la nevoile acestora, atunci acei angajatori sunt uh, răsplătiți anumite stimulente financiare. Este foarte interesant. Pentru că este o metodă prin care companiile își pot eticheta activitatea sau instituțiile se pot eticheta mai bine. Angajează persoane cu dizabilități, deci au o responsabilitate socială și așa mai departe. Doresc să adaug ceva aici? Sau să continui eu? Bine. Încă un aspect care mi s-a părut foarte interesant se referea la controlul tehnologiilor asistive și abordarea centrată pe utilizator. Într-adevăr, în orice tehnologie, nu doar în acestea, ce constatăm? Industria, de obicei, dă un imbol tehnologiei în diverse domenii, mai ales în acesta. Bineînțeles că utilizatorul ar trebui să fie inclus în etapa principală a dezvoltării tehnologiei. Utilizatorul trebuie să spună de ce are nevoie. El trebuie să definească ce va face tehnologia. Utilizatorii nu trebuie să vină să repare ceva din corpul lor, nu? Acesta este scopul tehnologiei asistive. Scopul tehnologiei asistive este de a ajuta utilizatorul să depășească anumite bariere din viața de zi cu zi. Utilizatorii, în general, și mai ales persoanele cu dizabilități, sunt uh, incluși în faza de proiectare a dispozitivelor și tehnologiilor. Este vorba de o metodă responsabilă de a dezvolta noi tehnologii. Există și bariere, iar ele provin din partea societății. Persoane cu dizabilități nu pot intra în anumite clădiri sau nu pot merge în parc, etc. Sunt anumite bariere cu care se confruntă toată lumea, indiferent de care sunt o dizabilitate. De exemplu, o doamnă cu un bebeluș într-un cărucior. Persoana respectivă nu poate intra în parc dacă sunt anumite uh, trepte acolo pentru acces. Nu poate să care după ea căruciorul pe trepte. Iată, este un obstacol, dar doamna respectivă nu este, al minteri, o persoană cu dizabilități. Societatea în general creează anumite bariere care trebuie să fie depășite, iar aici tehnologiile asistive joacă un rol foarte important, inclusiv la locul de muncă. Am dat în prezentarea mea câteva exemple foarte simple. Angajatorii pot uh, adopta aceste măsuri, dar ei nu sunt conștienți că le există. Unii dintre experți au spus că dispun de unii dintre persoane cu dizabilități ne-a spus că remitea tehnologia asistive pe care o utilizează pe computerul său și avea o aplicație care creștea mărimea ecranului pentru a, mărimea scrisului pe ecran ca să citească mai bine, avea altă aplicație care traducea o imagine în cuvinte, în așa fel încât să poată asculta, să vadă mai bine, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în imagine, dar iată că există o lipsă foarte mare de informații la nivelul angajatorilor, pentru că uh, ei nu știu ce pot face și astfel persoanele cu dizabilități nu au accesul cuvenit la locurile de muncă. E nevoie să se furnizeze mai multe informații, trebuie să se creeze și anumite stimulente, bineînțeles. Dacă cineva spune că nu facem aceste lucruri din motive sociale, bine, atunci poate că ar trebui să existe oarecare obligativitate. Nu știu, să există o amendă sau ceva care să stimuleze companiile să utilizeze tehnologia asistivă. Să menționez și problematica datelor personale. Bineînțeles, acestea trebuie să aparțină utilizatorului, dar un expert ne-a vorbit despre un lucru foarte interesant. Când apar toate aceste tehnologii asistive, de exemplu, locul de muncă, am menționat acele exemple, dar haideți să ne gândim că există o tehnologie asistivă care se utilizează pe stradă. Și o persoană exersează într-o realitate virtuală comportamentul pe stradă, interacțiuni sociale, desfășurarea unei sarcini și mai departe. Problema este că mașina și tehnologia strâng date nu doar de la utilizator, ci și din mediu. Iar aici trebuie să ne gândim și la societate. Uh, regulile societății cu privire la date și dacă alți oameni chiar doresc ca datele lor să fie partajate în aceste contexte. Într-o astfel de situație, un utilizator strânge date de la alți oameni. Deci e nevoie să ne concentrăm pe anumite probleme reale. Um, in terms of, of în ceea ce privește ultimul comentariu din partea domnului Funtulis, da, eu sunt din Portugalia, situația este similară. Bineînțeles, e foarte dificil când o țară are probleme financiare, e greu să avem aceste lucruri. Însă, unele lucruri, am luat unele lucruri din acest uh, studiu, am învățat unele lucruri. Și anume, am încercat să vedem care sunt cele mai bune practici ce pot prelua și alte țări pentru propriile lor uh, activități sau măsuri. Portugalia a fost un exemplu bun în sensul că s-au închis toate școlile speciale. Nu există școli speciale. Toți uh, elevii sunt integrați în uh, școlile obișnuite. Și acesta este o etapă către o educație inclusivă existat însă un aspect în Portugalia ce trebuie luat în considerare, și anume faptul că anumite șco că școlile și universitățile nu, nu sunt obligate să ofere tehnologii de asistență studenților. Deci, exemplul este bun, că s-a făcut ce trebuia, dar nu, nu s-au dus lucrurile bune până la capăt. Și este ceva ce uh, Portugalia trebuie să rezolve. Invers, în Germania există în continuare uh, școlile speciale, însă, ca aspect pozitiv, școlile, universitățile sunt obligate să ofere um, tehnologii de asistență. Deci, până la urmă, banii nu sunt totul. Există multe tehnologii pe piață care trebuie să fie înțelese mai bine. Trebuie să se facă o cartografiere a tehnologiilor existente și în loc să se cheltuie atât de mulți bani pe tehnologiile acestea high-tech, care să fie disponibile numai uh, pentru unii, uh, mai bine se iau măsuri pentru toată lumea. Unele astfel de tehnologii sunt uh, văzute ca dispozitive medicale și aici intervine și chestiunea siguranței. Dacă avem o astfel de tehnologie uh, Uh, etichetată ca dispozitiv medical, înseamnă că, au tre- că a trecut prin o serie întreagă de verificări. Ceea ce uh, înseamnă că siguranța este cât de cât uh, garantată. Un alt element a apărut în timpul acestui proiect și anume dacă aceste tehnologii trebuie să fie văzute ca tehnologii în general sau ca dispozitive medicale. Dacă sunt tehnologii în general, sunt accesibile tuturor. Una dintre recomandări din partea proiectului a fost um, că pentru aprobarea unui dispozitiv medical, timpul uh, necesar este prea lung, uh, procedura prea complicată și, practic, industria nu are niciun uh, stimulent să le eticheteze ca atare. Cred că v-am răspuns la întrebări. Președintele, da, dacă nu vă deranjează, ne vom opri aici uh, pentru că trebuie să ne respectăm timpul. Da, cred că ați răspuns foarte bine la intervențiile și întrebările colegilor. Vă propun să trecem la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi, care se referă la bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019. Am dorit să facem un schimb de opinii cu Comisia, în special în ceea ce privește șase proiecte pilot. Am să dau cuvântul imediat doamnei Adrena Sucova, uh, vicedirector uh, general. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă vorbesc despre proiectele ce țin de DG Employment. Întâi, aș dori să vă spun că primul raport intermediar privind cele 88 de proiecte și acțiuni pregătitoare 2019 s-a adoptat pe 27 februarie în acest an și sunt incluse detalii privind obiectivele și etapa de implementare pentru proiecte, proiecte care au fost în implementare în ultimii ani și care uh, urmează să fie implementate în 2018. De asemenea, oferim un calendar indicativ uh, privind următoarele etape. Am să vă dau uh, detalii referitor la cele trei proiecte pe care le gestionăm noi. Va exista un al doilea raport uh, cu o declarație financiară ce va fi, transmi- ce va fi transmise Parlamentului European ca parte a proiectului de buget pentru 2019 în mai acestui an. Mm. Am o prezentare la Digi Employment avem un uh, proiect pilot și două acțiuni pregătitoare. Promovarea sistemelor de cooperative pentru lucrători um, casnici, uh, sistemul de garantare pentru copii și um, mobilitatea pentru cei peste 35 de ani. Primul proiect pilot privind promovarea sistemelor uh, de cooperative de lucrători casnici de vouchere pentru servicii este foarte important pentru combaterea muncii nedeclarate și pentru a crea condiții de lucru mai bune pentru cei care oferă servicii personale și casnice. Ar fi primul an de implementare pentru acest proiect. Uh, suma este de 270.000 de euro, cu două obiective cheie. Întâi, ca statele membre să dezvolte astfel de sisteme de vouchere de servicii și să se introducă un dialog social eficace în acest sector. Proiectul pilot va oferi asistență tehnică, recomandări și activități, orientări, recomandări către statele membre interesate să dezvolte un astfel de uh, sistem. Vom sprijini uh, schimbul de bune practici între actori uh, implicați, autorități locale, organizații de lucrători și așa mai departe. La al doilea obiectiv, dorim să asigurăm condiții de lucru decente. Proiectul va facilita profesionalizarea acestor locuri de muncă, diseminarea informațiilor privind drepturile și obligațiile uh, lucrătorilor și crearea și dezvoltarea unui dialog social eficace în acest domeniu. Sectorul uh, pentru servicii personale și casnice se referă la două domenii. Întâi, uh, servicii de îngrijire, cum ar fi îngrijirea micilor, copiilor mici, îngrijirea vârstnicilor, a celor cu dizabilități și a bolnavilor. Iar a doua parte sunt serviciile de sprijin, uh, de asistență casnică, să le spunem așa, Uh, curățenie, mm, călcat, uh, grădinărit uh, și așa mai departe. Acest sector include două mm, grupuri, furnizorii de servicii și membrii și cei pentru care lucrează. Avem Federația Europeană pentru um, asistență casnică și alte federații în acest domeniu. Acestea vor fi partenerii noștri pentru implementarea acestui proiect pilot. Ce ne așteptăm să obținem de pe urma acestui proiect și a consorțiului ce va fi selectat? și care va trebui să, acesta va trebui să eh, dezvolte următoarele activități. Eh, sarcinile vor fi eh, organizate asupra două activități pentru statele membre mai, mai avansate, colectarea de bune practici și consolidarea dialogului social. Există o serie de state membre unde acest sector este mai puțin dezvoltat, deci aici um, ideea este de a se disemina bunele practici și de a se oferi asistență tehnică pentru dezvoltarea acestor sisteme. Activitățile la nivel european ar include organizarea unei conferințe europene, um, crearea unui uh, site web pentru a prezenta bunele practici și, de asemenea, asistență tehnică către statele membre și părțile interesate atunci când uh, dezvoltă un astfel de sistem de vouchere. Comisia dorește să financeze proiectul pilot printr-un grant, s-a făcut o, un apel pentru propuneri, se va face o, o, un astfel de apel în următoarele săptămâni, se va selecționa consorțiul de implementare, iar publicarea uh, este prevăzut în următoarele săptămâni. După cum spuneam, termenul pentru depunere de pro, uh, propunere va fi finalul lunii iunie. Și ne-am dorit să avem semnătura pentru acordarea grantului înainte de uh, sfârșitul lunii iulie. A doua acțiune pregătitoare este garanția pentru copii. Este în al doilea an de implementare. Proiectul inițial a fost dezvoltat, uh, a fost dedicat uh, cartografierii situației actuale în ceea ce privește protecția și respectarea efectivă a drepturilor copiilor. Era vorba despre analizarea fezabilității uh, pentru implementarea unei astfel de garanții. Era vorba de patru, patru grupuri de copii. Copii în situații precare, copii instituționalizați, copii uh, de migranți sau refugiați sau copii uh, cu dizabilități sau cu nevoi speciale. Intenția acțiunii pregătitoare este să se creeze un cadru de implementare pentru, pentru sistemul prevăzut Vom încerca să anchetăm, să vedem uh, cum pot fi folosite uh, rezultatele din prima etapă către, în întreaga Uniune Europeană. Implementarea acestei acțiuni pregătitoare Uh, cuprinde studiul de fezabilitate pentru o garanție pentru, tine, pentru copii, pentru copii vulnerabili. Termenul pentru depunerea de oferte va fi la finalul lunii aprilie. De asemenea, pregătim decizia de finanțare pentru extinderea celei de-a doua etape pentru uh, această acțiune pregătitoare. Este prevăzută în bugetul pentru 2018 dezvoltarea studiului, dacă îmi permite să spun mai mult despre asta. Ce ne dorim este să obținem informații, să se facă cercetări independente, să colectăm expertiză din partea părților interesate prin consultare, să uh, obținem uh, contribuții din partea uh, ombudsmanilor pentru copii și așa mai departe. Extinderea finanțată pentru 2018 va, uh, se va baza pe rezultatele primei etape și va arăta uh, care sunt rezultatele deci acestei prime etape și ce trebuie făcut pentru a se continua. Al treilea proiect uh, sau activitate pregătitoare se cheamă Reactivate este vorba de testarea fezabilității unui sistem de mobilitate a locurilor de muncă pentru persoane peste 35 de ani, inclusiv șomeri și șomeri pe termen lung. Reactivate dorește să ajute adulți să-și găsească loc de muncă sau oportunități de formare în alte state membre, să promoveze integrarea lor în piața muncii. Obiectivul nostru este să îmbunătățim condițiile pentru cei care caută un loc de muncă, pentru a-și exercita libertatea de circulație ca cetățeni europeni, dar vrem și să uh, abordăm uh, dezechilibre de pe piața muncii. Vom avea de asemenea o, ex- extindere a sistemului, o extindere pilot. În 2016 s-au cheltuit 3 milioane, 2 milioane și jumătate au fost cheltuite în bugetul pentru 2017 și sunt prevăzute încă 5 milioane pentru 2018. Finanțarea totală, totală pentru acest proiect va ajunge la 10,5 milioane de euro. Măsurile de sprijin uh, oferite vor fi diferite și în conformitate cu nevoile pieței muncii, dar trebuie să includă prevederi pentru interviuri în străinătate sau ajutor pentru relocare, formare lingvistică pentru cei care vor să lucreze în străinătate. Și de asemenea vom uh, oferi uh, stimulente financiare pentru IMM-uri uh, și mici entități juridice și uh, liberi profesioniști. Dorim să avem un proiect, uh, um, proiect cu opțiuni simplificate. De asemenea, plasările sub acest proiect vor fi între 3 luni și 6 luni, 3 luni pentru formări și 6 luni pentru stagii și oferim mai mult sprijin dacă persoana rămâne în, statul în celălalt stat membru. A treia etapă de implementare pentru acest proiect în 2018 depinde, bineînțeles, și de adoptarea deciziei de, finan- de finanțare. Asta va avea loc în aceste zile. Apelul de propuneri va fi uh, publicat în al doilea uh, trimestru, de, în al doilea semestru, de, fie, de îndată ce vom Uh, avea uh, decizia de finanțare. Importantă este și simplificarea criteriilor de eligibilitate pentru consorțiile care depun candidaturi pentru aceste proiecte. Până acum era nevoie de trei țări care să facă parte dintr-un consorțiu. Am avut foarte puține oferte, prea foarte puține proiecte și pentru a încuraja mai multe state membre să candideze și să-și unească forțele, pentru a încuraja mai multe proiecte transfrontaliere și transregionale, am propus ca și doi parteneri să fie eligibili pentru un consorțiu, nu neapărat trei. De asemenea, vrem să creștem uh, perioada de finanțare și avem, do, vrem să avem între 2 și 6 propuneri care să primească un grant. Aproximativ 1200 de plasări vrem să avem în această a treia etapă a proiectului. Candidații pot fi servicii de ocupare private sau uh, publice, membrii EURES, dar, alți actori, dar și alți actori de pe piața muncii. Considerăm că ar fi un proiect uh, bun pentru a accelera mobilitatea celor care au competențe necesare pe, o alt, pe piața muncii unui alt stat membru. Dar ar fi și o posibilitate să sprijinim activități pentru cei care caută un loc de muncă, dar nu îl găsesc în statul membru în care locuiesc. Sunt cele trei proiecte de care ne ocupăm. Vă stăm la dispoziție pentru a discuta etapa de implementare, dar și conținutul uh, a ceea ce este propus pentru implementare în 2018. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Doamna Ulfskog, raportor, nu a putut fi alături de noi, dar îi dau cuvântul lui Agnes Jungerius în numele Maritei. Not on Marita's behalf, but... Uh... Numele Maritei. Vorbesc în numele maritei? You speak, ok? Huh? Da? Eh, uh... În fine, o să iau cuvântul. Și vorbesc în special în legătură cu acțiunile pregătitoare, în legătură cu îngrijirea copilului, la care țin cel mai mult. Fiind și o prioritate pentru grupul meu politic îngrijirea copilului în mai întâi aprobarea primului pe an 2016 pentru bugetul lui 2017. Și dacă văd că pentru al treilea proiect o licitație publicarea licitației a avut nevoie doar de câteva luni. Mă interesează să știu de ce ne-a trebuit dacă PA s-a aprobat în 2016 pentru bugetul lui 2017 până în aprilie 2018 ca să finalizăm întregul proiect. Și vă rog să-mi explicați de ce a fost nevoie de atât de mult timp pentru garanția pentru copii până s-a organizat această licitație. Puteți de asemenea să-mi spuneți pentru prima parte a acestei acțiuni pregătitoare? S-a implementat ceva? Dacă nu, cum se poate accelera procesul? Și, în fine, am făcut solicitări în mod direct, cred, pentru a se a trebui către Eurofund implementarea acestei acțiuni pregătitoare. Întrebarea mea ar fi ce părere aveți despre asta? N-ar fi o idee bună să se utilizeze Eurofound, expertiza pe care o au, pentru că ar putea ajuta și în procesul de implementare, dar aș vrea să aud uh, părerea dumneavoastră în legătură cu această idee. Mulțumesc. Mulțumim. Nu văd pe nimeni de la ECR. De la ALDE, eventual doamna Harkin, nu. Guie, Doamna? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ne-a prezentat în detaliu ce proiecte pilot va avea în vedere. Eu vreau să mă refer mai ales la proiectul pilot pentru CEC Servicii, pentru um, lucrătoare domestice. Am lucrat la acest, acest um, proiect și anul trecut, iar el a fost foarte bine primit, inclusiv la comisia noastră aici în Parlament, precum și la Comisia Europeană. Mulțumim foarte mult Comisiei Europene pentru eforturile sale. Este o prioritate pentru grupul meu. Când s-a aprobat proiectul anul trecut, colectivele de lucrători domestice cu care am păstrat contactul în Spania s-au bucurat foarte mult și l-au considerat că este un mare pas înainte pentru a îmbunătăți condițiile lor de muncă, în așa fel încât ele se poate considera că sunt uh, tratate mai bine. Și proiectul actual ar putea să le ajute în acest sens. Aveam foarte multe întrebări, dar multe dintre ele deja și-au primit răspunsul în cadrul prezentării. Aș dori să vă întreb însă dacă ați uh, demarat deja un vreun fel de dialog cu statele membre, ce fel de răspunsuri ați primit din partea lor, proiectele acestea ale dumneavoastră sunt bine primite de către statele membre, oare? Ce știți despre uh, facilitarea dialogului social vis-a-vis -vis de implementarea acestui check serviciu și mai departe? De asemenea, ce fel de instrumente vor fi puse la dispoziția, de exemplu, guvernelor, guverne regionale sau municipale, ne interesează pe noi. Am primit întrebări uh, în această direcție, de asemenea. Un guvern municipal ar putea să recurgă la aceste instrumente pentru a pune în aplicare acecul servicii? Iată care sunt uh, întrebările mele și în anul acesta trebuie să ne concentrăm pe o nouă etapă a acestui proiect. Poate că ar trebui să avem un proiect pilot într-o zonă teritorială limitată, într-o zonă, într-un municipiu, de exemplu, ca să vedem mai bine cum să-l îmbunătățim. Și de asemenea, poate că ar trebui să oferim un nou imbol cooperativelor de muncitoare. E nevoie de un fel de instituție care să ofere asistență juridică persoanelor acestora care doresc să organizeze cooperative, în așa fel încât să le informeze mai bine și le să știe mai bine ce pot face, ce oportunități au. Mulțumesc! Mulțumim pentru vers, doamna Lambert. Nu. Ei, păi, atunci o să dau din nou cuvântul Comisiei ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc pentru interesul arătat față de implementarea acestor proiecte. De fapt, cu garanția pentru copii a fost o întârziere în demararea proiectului. Licitația s-a publicat astăzi. E o coincidență, desigur. Am discutat mai întâi dacă proiectul pilot privind <clears throat> garanția pentru copii n-ar putea fi un proiect în programul EASY și apoi a fost o publicare întârziată de decizie de finanțare din 2017. N-am putut pregăti mai devreme și am examinat ce și cum să etapizăm în proiectul de garanție pentru copii în implementare, pentru că pregătirea licitației a durat mai mult pentru a defini ce să fie în prima etapă, în a doua etapă. Sper că acum că s-au publicat uh, licitația vom avea în curând propunerile și o implementare reală în statele membre. Știu că e ceva important pentru copii în situații foarte dificile, nu într-un singur sau două state membre, ci în întreaga Europa au nevoie de <clears throat> protecție și garantarea drepturilor. Ați sugerat Eurofound să fie cel care implementează proiectul. Nu se poate, pentru că acționează în gestionarea indirectă și <clears throat> proiectul pilot nu poate fi implementat prin management indirect. Ceea ce înseamnă că comisia implementează direct dacă ar prelua Eurofond, ceea ce nu respectă regulile din regulamentul financiar. Vrem de asemenea să menținem că ar fi trebuit să se prevadă modul de implementare și de propunere a cheltuirii granturilor ca parte a deciziei de finanțare. N-a fost parte a deciziei de finanțare pentru că noi credem că sunt organizații care pot face acest studiu și această analiză foarte bine ca o, și o agenție din partea Comisiei în legătură cu serviciile domestice. V-am spus de la început că e o tentativă foarte serioasă de a combate munca nedeclarată și știți că avem o platformă pentru munca nedeclarată în care se discută aceste subiecte. Pot să vă spun că acest proiect a fost prezentat acolo și a fost primit foarte călduros de către statele membre pentru că și ele vor să se asigure în primul rând, aceste servicii sunt acoperite și prestate în mod profesionist, dar și că cei care prestează serviciile sunt bine protejați în ce privește locul de muncă și se bucură de același drepturi ca orice alt angajat. Încercăm să accelerăm implementarea acestui proiect și eh, implementarea pilot acțiunii pregătitoare se leagă foarte mult de pilonul european uh, social, de obiectivele respective pentru a asigura condiții echitabile de muncă pentru toți, indiferent de forma de angajare. După cum v-am spus, am avansat foarte mult în pregătirea lansării licitației și proiectul din acțiunea pregătitoare va începe încă din acest an. Mulțumesc. Merci, madame. Mulțumesc. Am terminat. O să vă trimitem și veți primi calendarul prin e-mail. Sunt deja două date de reținut. 23 aprilie pentru transmitere către Comisia de Angajare și Secretariat propuneri pregătitoare. Votul, în principiu, pe 29 august dimineață. Mulțumesc. Reluăm la două și jumătate și începem cu voturile. Mulțumesc.